Încă doi colegi care mai trebuie să voteze. Au votat toți colegii? Schließe ich die Abstimmung jetzt. S-a închis votul. Die Resolution ist angenommen mit 41 zu 16 Stimmen bei. Rezoluția se adoptă 41 de voturi pentru, 16 împotrivă, 3 abțineri. Acum avem șase propuneri de rezoluție pentru Madagascar avem o rezoluție comună din partea șase grupuri politice, nu există amendamente. Vot simplu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Câteva abțineri, atunci Rezoluția se adoptă. Trecem acum la șase propuneri de rezoluție referitor la Birmania. Avem o rezoluție comună a șase grupuri politice. Avem amendamentul 1, aliniatul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul se adoptă. Trecem acum la votul final referitor la propunerea astfel modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul, spuneam. Au, cola, au votat toți colegii? Foarte bine, s-a închis votul. Propunerea de rezoluție este astfel adoptată în unanimitate, fără nicio abținere. Das Protokoll dieser Sitzung wird im Parlament zu Beginn der nächsten Tagung zur Genehmigung vorgelegt. Procesul verbal al ședinței va fi prezentat cu ocazia următoarei ședințe plenare a Parlamentului și dacă nu vor exista obiecții, atunci vom transmite acest uh, proces verbal spre semnare. Iată că aici se încheie ședința noastră. Vă urez drum.